fi publicată în procesul verbal. La bugete s-a făcut o corectură în ceea ce privește textul adoptat, un text adoptat de Parlamentul European. E vorba de uh, faptul că potrivit articolul 216 din uh, regulamentul de procedură alineatul 4, uh, potrivit căruia, dacă nu există obiecții, această corectură va fi considerată adoptată. Textul îl găsiți pe seansa în direct și acolo se publică și procesul verbal. Miercuri, doamnelor și domnilor, potrivit articolului 4, 74, uh, mă voi uh, întâlni cu președintele Consiliului și voi semna cinci acte normative care au fost